Următorul punct pe ordinea de zi este raportul doamnei Geringer de Ödenberg referitor la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată. Aș dori să dau cuvântul doamnei raportor. Lidia Ioana Geringer de Ödenberg. Aveți cuvânt. Cinci minute. przewodniczący. să... Cinci minute. Mulțumesc. Comerțul transfrontalier uh, crește în Uniunea Europeană, iată de ce este din ce în ce mai important să avem uh, instrumente rapide pentru cererile cu valoare redusă pentru persoane fizice și IMM-uri. Acest, uh, acest instrument susține mediul de afaceri. Procedura cererilor cu valoare redusă presupune o sporire a pragului de la 2.000 la 5.000 de euro și are ca scop simplificarea rezoluției privind uh, litigiile transfrontaliere în uh, chestiuni civile, uh, reducând perioada procedurii de la 2 ani și la 5 luni și um, reducând suma cu 50%. Astfel, potențialul grupurilor și IMM-urilor care, care vor putea beneficia de acest instrument va fi sporit. Ca principal negociator uh, din partea Comisiei Juri din Parlamentul European. Mă bucur că după, după un an și jumătate de dezbateri cu Consiliul, la finul uh, președinției letone, am reușit să negociem o soluție care acum, în timpul președinției luxemburgheze, va fi votată în Parlamentul European. Cred că noua procedură pentru cererile cu valoare redusă va fi pozitivă, iar cetățenii vor putea să aibă acces rapid și ieftin la această procedură. În ceea ce se, se referă la miliarde de euro la nivel european, uh, până acum, pentru sume mici, costurile de judecată erau mai mari și nu merita să mergi în instanță. Iată de ce multe companii uh, își, își înșelau uh, clienții, iar noua procedură prevede o procedură administrativă fără să trebuiască să angajezi avocat sau să te deplasezi într-o altă țară, fiindcă, aud, fiindcă um, audierea poate fi organizată prin videoconferință, prin teleconferință sau, sau uh, printr-o altă formă de comunicare la distanță. Poți să plătești, de pildă, uh, taxele juridice prin uh, transfer bancar sau cu cardul de credit. Nu trebuie traduse toate documentele în, uh, într-o altă limbă, originalul este suficient și uh, doar o scurtă descriere. Uh, situația trebuie tradusă. Costurile nu pot uh, depăși costul unei, uh, unei proceduri similare în țara de origine și nu pot fi disproporționate. Mai exista și o altă idee ca aici intră un aspect a legislației muncii care în într-o, într-o perioadă a mobilității angajaților este normală, dar Consiliul s-a opus. Compromisul la care am ajuns face referire la o clauză de revizuire referitoare la o posibilă uh, majorare a pragului uh, cererilor și o uh, extindere a sferei de aplicare a acestora pentru a include și, și plata pentru muncă. Sperăm că această procedură va fi aplicată cel mai târziu la peste 16 luni și cererile cu valoare redusă vor fi profitabile în cele din urmă, astfel Uh, punându-se capăt uh, uh, IMM-urilor care își înșală clienții. Mulțumesc raportorilor din umbră uh, și uh, secretariatului Comisiei uh, Jurii, precum și personalului meu. Vreau să mulțumesc uh, raportorului lui Buda uh, și uh, ministrului de justiție al președinției letone și altora. Aș dori să mulțumesc Lindei Moldovan și Ianei Cervonis pentru implicarea lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor! Vă mulțumesc foarte mult pentru conținutul prezentării dumneavoastră și pentru că v-ați respectat timpul alocat. Dau cuvântul acum Comisiei Europene, doamna Iurova. Domnule președinte, stimați membri, în fiecare zi eh, cetățenii și întreprinderile fac tranzacții transfrontaliere sau intră în relații transfrontaliere beneficiind de pe urma pieței unice europene, dar se poate întâmpla ca lucrurile să meargă prost. Produsele pot fi defecte sau serviciile se pot, nu se pot livra. În astfel de situații, oamenii trebuie să poată să-și uh, câștige drepturile. Uh, procedura europeană privind cererile cu valoare redusă este o modalitate uniformă pentru a-ți respecta drepturile într-un mod mai rapid și mai uh, ieftin. Am evaluat-o și am identificat care sunt problemele ei și acum este momentul să o îmbunătățim. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Geringer de Odenberg, raportorul, precum și tuturor raportorilor din umbră, pentru cooperarea pe acest dosar. Nu a fost ușor să ajungem la un compromis uh, uh, plin de sens atât de repede. Obiectivul uh, Comisiei a fost să modernizeze procedura privind cererile de valoare mică și să se extindă până la cereri de până la 10.000 de euro, dând atenție specială mai ales nevoilor IMM-urilor. Compromisul final uh, a dus acest prag la 5.000 de euro față de 2.000 cât este acum, așadar este cu siguranță o îmbunătățire semnificativă. Știu că unii dintre noastre ar fi salutat faptul ca și cererile angajaților să poată fi incluse în area de aplicare a regulamentului și am fost de acord că ne vom întoarce la această problemă în viitor după ce vom fi analizat nevoile practice. Prioritatea principală pentru Comisie în aceste negocieri a fost să îmbunătățească accesul efectiv la justiție pentru mai mulți cetățeni europeni. Uh, evident, nivelul ridicat al costurilor uh, legale uh, nu trebuie să-i descurajeze pe oameni să-și apere drepturile interzicerea unor taxe juridice disproporționate, care este inclusă în textul de compromis, este un pas înainte. Vom monitoriza implementarea și aplicarea ei în interesul cetățenilor. Mai general, Comisia va susține aplicarea practică a regulamentului revizuit prin creșterea uh, conștientizării și diseminarea de informație. Vă mulțumesc pentru atenție.

Uh, mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru acest document și pentru compromisul la care s-a ajuns. Grupul nostru politic uh, a sprijinit compromisul în 2012. A fost adoptată o procedură simplificată, conform căreia Comisia trebuie să prezinte un raport detaliat privind um, funcționarea acestei proceduri. Scopul acestei revizuiri este ca procedura să fie mai atrăgătoare pentru cetățenii europeni. Cred că prin eforturi comune am reușit să atingem acest scop comun. Majorarea pragului de la 2000 de euro la 5000 de euro este binevenită, pentru că va, va ajuta pe cetățeni și IMM-urile. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Mariniei Pinto. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu uh, vreau să, felic, să o felice pe doamna raportor și dați-mi voie să vă reamintesc că inițiativa de actualizare a acestui regulament a fost a grupului meu politic în 2011 uh, prin intermediul uh, Dianei Wallis. Uh, și Parlamentul și Consiliul trebuie să stabilească un proces, o procedură europeană pentru cereri cu valori reduse. Se dorește simplificarea uh, acestor, aceste proceduri în cazuri transfrontaliere și se dorește reducerea taxelor, de, taxelor juridice pentru a-i ajuta pe consumatori, pentru a ajuta IMM-urile să acționeze în instanță, garantându-se astfel accesul la justiție într-un mod mai rapid și mai, mai simplu. Nu putem, nu se poate pierde cu fundat în birocrație acest obiectiv fiindcă astfel uh, cetățenii și micile întreprinderi se pierd în hățișul uh, procedurilor administrative. Vă reamintesc că această de simplificare și de uh, apropiere a cetățenilor și a întreprinderilor de justiție face parte dintr-o acțiune mai amplă care a fost lansat prin inițiativa ALDE de a legifera mai bine. Procesul european, uh, în ceea ce privește cererile cu valoare redusă, va fi încununat cu succes uh, doar dacă consumatorii și întreprinderile și organele de jurisdicție, precum și, asociați, și asociațiile, um, vor cunoaște aceste informații. Datele comisiei arată că 86% din cetățeni și aproape jumătate din organele jurisdicționale nu au habar de existența acestui proces. Trebuie să fim foarte atenți la costuri, să le reducem și uh, să grăbim procesul decizionar, uh, mai ales uh, al organelor jurisdicționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele numele domnul Maștalca. GUE, pane prețărății. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Discutăm un amendament uh, la regulamentul european în cauză. Este vorba de o procedură standard din domeniul civil. Obiectivul acestui amendament este să îmbunătățim accesul la eh, protecție și asistență juridică pentru IMM-uri. Amendamentul ar urma să înlăture unele prevederi care au uh, existat încă de la uh, începutul uh, intrării în vigoare în 2009 a acestui regulament și care a fost descurajator pentru consumatori. Credem că limita de 2000 de euro făcea imposibilă uh, invocarea acestui regulament de către IMM-uri. Trebuie să existe posibilitatea pentru toate părțile implicate să se adreseze justiției. Uh, vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit la acest amendament și mă exprim în favoarea lui. Mulțumesc. Děkuji, pane poslanec. On behalf Mulțumesc și în numele grupului FDD are acum cuvântul doamna Laura Ferrara timp de un minut. Mulțumesc. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, foarte adesea cetățenii și IMM-urile nu merg în instanță pentru a-și apăra drepturile din cauza procedurilor uh, complicate reformarea acestei uh, proceduri privind uh, cererile cu valoare redusă uh, aveau ca scop simplificarea accesului la justiție. Este un obiectiv pe care îl împărtășim și noi. Propunerea Comisiei are un domeniu de aplicare destul de larg oricum, uh, textul a fost îmbunătățit considerabil prin oferirea garanțiilor jurisdicționale necesare pentru cetățeni, mai ales pentru cei care nu au mijloacele economice necesare. Rezultatele trialogului însă reprezintă un pas înapoi și nu împărtășim uh, opinia cu privire la pragul de 5.000 de euro. Era un prag uh, privind venitul uh, minim sub care nu trebuiau plătite cheltuieli de judecată deci, practic, uh, documentul care a rezultat în urma trialogului este un pas înapoi. Oricum, trebuie să garantăm justiția pentru cetățeni și să accelerăm procedurile în instanță. Mulțumesc! Pretov. Mulțumesc pentru grupul ENF. Uh, urmează domnule Breton. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest text are meritul de a favoriza uh, reglementarea cererilor cu valoare redusă sub 5.000 de euro în materie civilă și comercială, dar probabil că va cunoaște același eșec ca și predecesorul său, care avea același obiectiv pentru litigiile sub 2.000 de euro. Uniunea Europeană nu reușește să organizeze o justiție de proximitate, pentru că, în spiritul europenilor, justiția este o chestiune națională. Mai mult, nu acordă întotdeauna justiției respectul pe care care îl merită. Drept dovadă, uh, proiectul de dublare a numărului de judecători uh, de la Curtea de Justiție în încălcarea articolului 257 uh, din Tratatul Uniunii Europene și în disprețul procedurii parlamentare. Adevărul este că această dublare nu corespunde niciunei necesități, așa cum au mărturisit-o însuși judecătorii curții. Rușine Uniunii Europene care se pregătește să distribuie niște locuri gras plătite fără să țină cont de milioanele de cetățeni europeni care suferă din cauza politicii de austeritate ultraliberale. Mulțumesc și următorul vorbitor acum este din partea PPE domnul Adam Seinfeld timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte vreau să felicit raportoarea și pe toți cei care au fost uh, implicați în uh, negocieri pentru rezultatele bune privind procedura cu privire la cele cu valoare redusă. Uh, în primul rând, procedura va fi mai universală și mai, universal și mai bună și va fi mai atractivă pentru IMM-uri și pentru europeni în general. Soluția cea mai importantă este să se ridice pragul la 5.000 de euro, iar în al doilea rând se impune obligație instanțelor să folosească tehnologii de ultimă oră. Acest lucru va spori atractivitatea acestui mecanism și va scădea costurile atât pentru părțile implicate în procedură. De asemenea, se vor limita cheltuielile de călătorie și de participare la o audiere. Grație acestora, acest instrument are șansa să fie mai disponibil și să să răspundească în uh, Europa. Va fi un instrument care va avea o influență pozitivă asupra umplerii golurilor uh, în justiție și uh, să înlesnească accesul la cazurile uh, transfrontaliere, pentru că mulți oameni de afaceri și uh, persoane au impresia că nu are niciun sens să se ducă în instanță, uh, date fiind uh, costurile uh, procedurii față de costul reclamat, costul cererii. Acest instrument nu este foarte cunoscut, uh, însă va uh, îmboldi multe persoane să își uh, pună bazele unei mici întreprinderi pentru că vor fi ușurate temerile în legătură cu costurile potențiale. De, de, aseme, de aceea trebuie să promovăm acest instrument prin Comisia Europeană și statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor. Acum domnul Coferat, timp de un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, acest regulament este un instrument important pentru cetățenii din Uniunea Europeană și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acordul dintre instituțiile eh, Uniunii Europene Eh, este unul foarte bun pentru că s-a extins domeniul de aplicare și eh, s-a eh, netezit acum drumul pentru alte progrese. Este foarte important acest lucru pentru că au putut fi obținute niște îmbunătățiri inclusiv la nivel procedural, astfel încât IMM-urile au acum la dispoziție un instrumentar juridic mai amplu. Este un lucru de maximă, de maximă actualitate, mai ales dacă ne gândim la Uh, rezultatele ultimei legislaturi cu privire, de pildă, la confiscarea unor bunuri, uh, consul <clears throat> unor astfel de proceduri. Astfel sperăm că cetățeanul într-adevăr se simți partea unei comunități, partea unui demers comun. Este vorba de îmbunătățirea, până la urmă, a unor condiții materiale importante eh, care eh, suferă de pe urma eh, extinderii transfrontaliere a cel mai multe afaceri este important ca să fie apărate drepturile și celor care lucrează dincolo de frontiera statului lor și care se ocupă de comerțul cu caracter transfrontalier. Mulțumesc. Mulțumesc că dau cuvântul domnului Bern Kölmel, timp de un minut. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi, din partea ECR, avem o imagine foarte clară despre cum ar trebui să funcționeze, în opinia noastră, Uniunea Europeană. Noi suntem critici la adresa UE, dar criticismul nostru, critica noastră este una pozitivă, pentru că uh, Uh, Uniunea Europeană uh, este întotdeauna, are întotdeauna un potențial de dezvoltare, pe de altă parte Uniunea Europeană trebuie să se limiteze la anumite sfere care cad în competența sa. Însă, această procedură este, uh, face parte din sfera de competență a Uniunii Europene și <clears throat> Asta pentru că afacerile noastre în piața internă au devenit transfrontaliere. Ele au avut până acum o relevanță uh, națională, dar considerăm că Uniunea Europeană poate constitui o valoare, poate aduce o valoare adăugată uh, la acest uh, nivel. Este de salutat faptul că se dorește o digitalizare a procedurii, astfel încât procedura electronică să poată fi accesibilă și ușor de aplicat de către toate părțile. Ehm, și cu asta închei, doamnă președinte, că văd că bateți în masă. Danke Ihnen. Zum Schluss gekommen sind. Și eu vă mulțumesc că ați încheiat așa de repede. Urmează domnul Pavel Svoboda, timp de două minute. Vážená paní předsedající. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă bucur foarte mult că în trialog am reușit să uh, ajungem la acest text pe care îl vom vota mâine. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor din Comisia Jurii care au fost implicați în uh, obținerea acestui rezultat. În primul rând, uh, îi mulțumesc raportorului. Cred că această procedură privind cererile cu valoare redusă reprezintă un uh, exemplu de legislație care nu prezintă prea multă atractivitate în ochii publicului, dar care se poate dovedi foarte utilă pentru public, pentru că, la urma urmei, poate îmbunătăți percepția pozitivă cu privire la Uniunea Europeană și legislația europeană. Cetățenii europeni sunt îndreptățiți uh, să se aștepte la legislație care să reflecte realitățile curente în ceea ce privește simplificarea și accelerarea procedurilor prin mijloace moderne de comunicație sau prin mijloace și instrumente uh, de punere în executare a acestor uh, cereri în litigiile transfrontaliere. Cred că creșterea uh, pragului este necesară. Este bine pentru că în unele state membre suma de 10.000 de euro nu poate fi considerată o sumă mică, iar acest uh, lucru trebuie reflectat în legislație. Acest act, această legislație prevede o posibilă modificare în viitor a sumei de 5.000 de euro și sper că uh, aceste amendamente viitoare vor fi discutate în mod constructiv ca și până acum. Mulțumesc! Microfon. Da, acum chiar funcționează și microfonul și acum dau cuvântul doamnei Borzan timp de un minut. Gospodjo președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Schimbările în legislație înseamnă foarte mult pentru consumator. Într-o situație în care consumatorul cumpără ceva prin internet de la, dintr-o altă țară, membra Uniunii Europene, europeană și vede că a fost înșelat, consumatorul își dă seama că uh, cheltuielile de judecată ar fi prea mari și nu va mai cumpăra uh, de pe internet în viitor cu un impact negativ pentru economia uh, europeană. IMM-urile nu, apelează, nu au apelat în trecut la astfel de proceduri, însă situația se va schimba acum grație noului sistem. Așadar, sunt pentru această nouă legislație. 82% din consumatori, totuși, nu știu că pot să folosească uh, acest uh, instrument uh, la cerele cu valoare mică. Atunci, uh, uh, deci cheia și aceasta ar fi cheia uh, pentru o bună funcționare a pieței unice. Mulțumesc! Acum urmează doamna Nibler timp de două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. Cu toții vrem uh, o piață unică, funcțională și de mulți ani încoace Parlamentul și Comisia încearcă să înlăture toate obstacolele din, cauza, ca, din calea realizării acestei piețe. În același timp dorim uh, ca digitalizarea să ajungă la toți uh, cetățenii, la toate IMM-urile. Trebuie ca toate produsele din Uniunea Europeană să poată fi comandate de peste tot în Uniunea Europeană, dar atunci când apare un conflict, un litigiu, trebuie ca acesta să poată fi rezolvat simplu și eficient sub raportul costurilor. Tocmai acestui scop îi servește dosarul pe care îl vom vota mâine la prânz. La 25 de ani după crearea pieței interne europene, în 2007 a fost uh, creată o procedură juridică pentru ca cetățenii europeni să uh, poată soluționa conflicte, litigii uh, cu valoare redusă oriunde în Uniunea Europeană. Mulțumită raportorilor din toate grupurile politice, am reușit să negociem un rezultat care va fi votat mâine și care suntem convinși este un pas bun, în, eh, în, un pas important în direcția cea bună. Eh, important este că procedura poate fi deschisă, demarată online și eh, se specifică de asemenea și că există, că trebuie ca uh, cheltuielile juridice să fie rezonabile, iar valoarea uh, superioară a acestor cereri cu valoare mică uh, este de 5.000 de euro. Acest prag este foarte important pentru că până acum nu puteau fi folosite aceste proceduri în număr suficient. Este important ca această procedură nouă să fie eh, adusă la cunoștința publicului eh, larg, a opiniei publice, pentru ca toți cetățenii, toate părțile interesate să, să poată beneficia de ea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Urm următorul vorbitor este domnul Victor Negrescu, timp de 1 minut și 30. Mulțumesc

dăm cuvântul doamnei Cachia. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament este un exemplu clar în legătură cu uh, ceea ce face Uniunea Europeană pentru cetățeni. Abordăm preocupările cetățenilor și oamenilor de afaceri care uh, nu cred că merită să se adreseze instanței pentru a-și obține drepturile. Uh, Uh, aceste proceduri sunt uh, prea costisitoare și uneori se îndoiesc de eficiența lor. Acest regulament abordează obstacole care până acum i-au oprit pe cetățenii europeni să-și uh, uh, găsească uh, dreptate uh, dincolo de uh, frontierele țării lor. Acest regulament uh, vrea să reducă costurile, timpul și birocrația, astfel încât uh, ca aceste uh, cereri să urmeze o cale rapidă, dar corectă. Sigur, acest lucru nu în detrimentul justiției, prin urmare, recunoaștem importanța uh, utilizării tehnologiei și aspectelor procedurale care vor da o calitate uh, acestor proceduri. Regulamentul este important pentru cei care participă în tranzacții online. E vorba de persoane fizice, consumatori și comercianți. Această procedură simplificată trebuie să refacă încrederea în sistem, uh, asigurând o procedură corectă și rapidă. Este important ca statele membre să-și optimizeze Uh, posibilitățile și resursele astfel încât această procedură să fie cu adevărat simplificată și fără o uh, birocrație excesivă. De asemenea, îi îndemn pe întreprinzători și pe comercianții care nu au valorificat încă uh, potențialul platformei comerciale digitale, îi îndemn să folosească această, acest regulament ca un stimulent pentru a utiliza această posibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de uh, procedura Catch the Eye, mai dau cuvântul domnului Rade uh, timp de două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi. Vreau să felicit raportorul și toți raportorii din umbră pentru ce au făcut uh, pe marginea acestui raport. Consider că procedura simplificată pentru cererile cu valoare mică este un pas înainte în ce privește introducerea unor reguli, unor reguli comune la nivelul jude, eh, judiciarului european. Noul plafon eh, este acum eh, stabilit la 5.000 de euro, ceea ce corespunde realității economice. Eu cred că cu acest prag vom avea parte și de o mai bună implementare a acestui regulament și un număr mai mare de cetățeni și de IMM-uri eh, se va folosi de acest instrument juridic. În ce privește eh, eh, cererile care vizează dreptul muncii, se va, discala, se va deschide calea juridică de atac pentru mulți cetățeni. Eh, cetățenii astfel, chiar dacă locuiesc în altă țară decât eh, cea de reședință, își vor putea invoca anumite drepturi. Faptul că procedura poate fi eh, demarată online și că se simplifică acum printr-o procedură simplă scrisă întreg procedeul, ajută foarte mult uh, toate părțile implicate uh, și generează niște economii importante. Eu cred că prin acest regulament vom putea să soluționăm diferitele uh, litigii într-o manieră mai rapidă și expeditivă și eu am convingerea că această procedură va fi pe larg folosită în statele membre. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul în cadrul procedurii intervențiilor spontane, cuvântul domnului Notis Marias. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl dezbatem astăzi este unul extrem de important, pentru că își propune să instituie o procedură pentru cererile cu valoare redusă în Europa. Cred însă că trebuie să mergem și mai departe pentru a stimula comerțul transfrontalier. Și aș vrea să mă refer la sistemele de salarii și pensii care au fost uh, promovate de Troică în cadrul celui de-al treilea memorandum în Grecia. Rezultatul este că băncile pun mâna pe conturile bancare ale cetățenilor eleni. Acest sistem din Grecia ajunge încă o dată în proprietatea creditorilor. Și aș vrea să subliniez încă o dată că noi vom continua să ne străduim să scăpăm de acest memorandum, astfel încât Troica să plece din țara noastră. Nun, Herr Igor Scholtes. Și acum Igor Scholtes, tot un minut. Spoštovana predsednica, hvala za eh, besedo. Mulțumesc, eh, doamnă președinte acest regulament intervine în momentul cel mai oportun. Reprezintă, până la urmă, o cale de acces spre justiție, spre dreptate. Cetățenii europeni nu trebuie descurajați în a-și invoca drepturile. Deci, un pas uh, important în direcția cea bună în ce privește costurile, cheltuielile de judecată, ele trebuie să fie eh, și să rămână eh, proporționate. Pentru că ele trebuie să se afle într-o relație de proporționalitate cu eh, sumele reclamate. Există foarte multe cazuri în care Eh, primit eh, salariile, eh, nu le sunt transferate contribuțiile la diferitele fonduri de asigurare și există și foarte multe cazuri de eh, litigii în legătură cu comerțul electronic. De aceea aceste trebuie, trebuie pot, eh, să poată fi invocate peste tot. Mulțumesc și acum dau cuvântul încă o dată doamnei comisar Iurova pentru ultime intervenții. Doamnă președință, onorați membri, eh, compromisul pe care l-ați realizat cu Consiliul va fi în beneficiul cetățenilor care vor putea să folosească folosească uh, această procedură mai des și cu costuri mai uh, scăzute. De asemenea, durata procedurii va fi redusă. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea <coughs> dumneavoastră în, și pentru discuțiile de astăzi. Sunt încrezătoare că veți vota în favoarea uh, acestui compromis care a fost convenit. Vă mulțumesc! Danke sehr, Frau Kommissar. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar, și Uh, acum, încă o dată, doamna raportor, doamna de Edinburgh. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru toate cuvintele de apreciere la adresa mm, demersurilor mele și aș dori să le mulțumesc și colegilor pentru cooperare. Vrem să le oferim cetățenilor europeni un instrument eficient pentru cererile cu valoare redusă, un uh, sistem uh, ieftin și rapid și simplificat. Până, am, până acum am avut o procedură ineficientă pentru cererile cu valoare redusă, iar cetățenii nu aveau cunoștință de existența lui. Sau dacă știau, considerau că este mult prea scump și ineficient. Iar adesea pur și simplu renunțau plăteau pentru naivitatea sau prostia lor. Iar acesta este un nou instrument care va pune capăt acestei situații care se întâmplă foarte frecvent, mai ales în mediul online. Această inițiativă a fost uh, sprijinită în unanimitate în Comisia Jurii și sper că rezultatul va fi asemănător și mâine la votul din plenară. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Mulțumesc, doamnă raportor. Prin aceasta închei dezbaterea și